Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor, începem lucrările comisiei. Începem imediat cu votul, de aceea îi întreb pe toți colegii dacă au cartelele de vot. Atunci punctul 11 de pe ordinea de zi, instituirea programului cadru de cercetare și inovare, eh, raportor de aviz Sandra Calniete. Sandra, vrei să iei cuvântul? Da, foarte pe scurt, ca să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la redactarea avizului. Cred că am pregătit o opinie echilibrată, un aviz echilibrat și uh, Eh, acum așteptăm votul asupra amendamentelor. Molto bene, grazie Sandra. Allora... Mulțumim, Sandra. Începem, deci, toată lumea cartelele de vot. Începem. Declar deschis votul. La articolul 15 votul este deschis. Cineva nu are cartelă? Bun, o să ținem seama de asta. Deci două voturi în plus, toată lumea a votat, închidem votul, se adoptă. Deschid votul asupra amendamentului numărul 16. Uh-huh. Mhm. Aha. Presidente chiede se siete d'accordo si Vicepreședinte eh, Papastratos întreabă dacă sunteți de acord, putem vota în bloc pentru că raportorul este de acord asupra acestor amendamente. Nu? Eh, cineva este de altă părere? În cazul nostru avem voturi împotrivă putem până la amendamentul 26 vota în bloc, nu mai departe, se spune din sală, atunci le votăm unul câte unul. Președintele, atunci ridicăm mâna. Iertați-mă, domnule președinte, să intervine domnul Silvestris. Dacă uh, grupul PPE are, grup, uh, are vot pozitiv asupra tuturor amendamentelor și sunt uh, două voturi negative, să uh, le votăm pe acelea individual, apoi uh, pe restul în bloc. Uh, atunci să votăm uh, prin ridicare de mâini. 15 s-a votat, deci. Cine este pentru amendamentul 16? Cine este împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se aprobă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Numărul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Numărul 21. Caronda. Cine este pentru? Se aprobă. 20 2. Silvestri. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 23. Gerling. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. A, atunci eh, votăm împreună 24 și 25. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se aprobă. 27. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Votăm amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Acum votăm 29. Cine este pentru? Împotrivă. Aș spune că s-a aprobat. Să verificăm. Deci verificăm 29. Deschid votul. Toată lumea a votat. Se închide votul. S-a aprobat. Votăm 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. 38. Pentru. Abțineri. Împotrivă. S-a aprobat. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 41. Se aprobă. 42. Cine este pentru să ridice mâna? Împotrivă? S-a aprobat. 43. Pentru, împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 4. Se aprobă. 45. Pentru. Toată lumea pentru? Împotrivă? Poate că trebuie să verificăm. Verificăm votul la 45. Amendamentul 45. Deschid votul. Închid votul. S-a aprobat oricum. Votăm acum 46. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 50 cine pentru împotrivă, abțineri, se aprobat. Și 49 Reimers pentru împotrivă, abțineri, s-a aprobat. 53 pentru Împotrivă. Abțineri se aprobă. 52 pentru se aprobă. 51 se aprobă. 54 pentru se aprobă. 55 pentru împotrivă abțineri eh, aprobat în majoritate. 56 se aprobă. 57 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 58 Silvestris, pentru, împotrivă, se aprobă. Verificăm Silvestris? Nu. Acum avem considerentele. Le putem vota în bloc? Nu. Atunci, numărul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, 6, pentru, împotrivă, Verificăm considerentul 6 Sicherieschi. Am închis votul. S-a aprobat și acesta, numărul 7. Pentru, împotrivă. Abțineri, se aprobă. Numărul 1 al raportorului, pentru, împotrivă, se aprobă. Numărul 8, pentru, împotrivă, Cine împotrivă? Abțineri se aprobă. Numărul 9 pentru împotrivă. Cine este împotriva, aceeași majoritate se aprobă. Numărul 10, cine este pentru? Abțineri se aprobă. Numărul 2 al raportorului pentru împotrivă se aprobă. Numărul 11 pentru împotrivă abțineri se aprobă. Numărul la 11. Verificăm votul la numărul 11. Toată lumea a votat. Considerentul 11. Iată, I este respins. Ave, aveați dreptate. Numărul 12. Ă, Rita vrea să ia cuvântul? Nu. Atunci Votăm 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș zice că s-a aprobat. 13 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 14, ultimul, pentru, împotrivă, abțineri s-a aprobat. Și acum votul final pentru avizul astfel am, amendat. Declar deschis votul final. Toată lumea a votat. Iată, s-a aprobat uh, complimente Sandrei Caniete. Foarte repede acum trecem la punctul 12, program specific privitor la aplicarea programului cadru de cercetare și inovare. Tot Sandra Calniete. Dacă nu sunt intervenții, putem să trecem direct la vot. Continuăm cu votarea. Cine este pentru amendamentul 8? Pentru. Împotrivă? Ă, trebuie să votăm electronic. Atunci deschid votul, amendamentul numărul 8. Deschis votul. Închid votul. Aici suntem... Nu, e aprobat. Tot uh, prin ridicare de mâini la amendamentul 9. Pentru, împotrivă, ab abțineri. Trebuie să verificăm. Numărul 9. Deschi, se deschide votul. Se închide votul. S-a aprobat. Votăm acum amendamentul 10. Cine pentru? Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 12. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 15. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 17. Cine este pentru, împotrivă, ridicați vă rog mână, abțineri, aș zice că se aprobă. 18 și 19 împreună, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum 22. Amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm amendamentul 22. Se deschis votul. S-a închis votul. Și s-a respins. Cine este pentru amendamentul 20? 20 împotrivă, abțineri, se aprobă. Nu, nu. Verificăm atunci amendamentul 20. 20. Toată lumea a votat. Vedem acum rezultatul. S-a respins, aveți dreptate. Votăm 21. Cine este pentru 21? Împotrivă? să verificăm. Trebuie neapărat să controlăm. Deschid votul, amendamentul 21 Girling. Aveți votat? S-a respins. 23. Cine este pentru? Cine este pentru? Deci împotrivă, abțineri. S-a respins. Cine este pentru 24? Amendamentul Girling 24. Pentru? Împotrivă? Împotrivă? S-a aprobat. 25. Amendamentul 25. Pentru? Împotrivă? S-a respins. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 28. Fiți atenți, vă rog, 28, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 29, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 30, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 32, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 34, pentru, împotrivă, Abțineri. Se aprobă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 36. Pentru. Cine se abține? Se aprobă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 37. Cine este pentru? Potrivă abțineri se aprobă 38 pentru împotriva abțineri se aprobă, 39 pentru împotrivă împotrivă abțineri se aprobă. 40 pentru împotrivă abțineri se aprobă. 42 pentru împotrivă abțineri se aprobă. 41 scotta. Cine pentru împotrivă se aprobă. 44 cine este pentru se aprobă. 43 pentru împotrivă, abțineri se aprobă. 45 cine pentru. În moment cine este împotrivă. Se aprobă. 46. Cine este pentru? Contra. Se aprobă. 47 pentru împotriva abțineri se aprobă, 48 pentru împotriva abțineri se aprobă, 49 pentru împotriva abțineri se aprobă. Considerentul 3, Siekierski, pentru împotriva abțineri se aprobă, considerentul 4, cine pentru împotriva abțineri se aprobă, considerentul 5, cine este pentru împotrivă, abțineri, aș spune că s-a respins. Nu, nu, este respins. Și numărul 6, pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se aprobă. Și 7, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Și acum votul final asupra avizului amendat declar deschisă votarea. S-a deschis votul, s-a închis votul. Deci, felicitări Sandrei Calniete. E adesso andiamo al punto 13. Trecem acum la punctul 13, o știre importantă, sisteme de calitate aplicabile produselor agricole. Uh, raportor Irace Garcia Perez, rezultatele trialogului. Următoarele două puncte de pe ordinea de zi privesc sistemele de calitate aplicabile produselor agricole și normele de comercializare, dat fiindcă ele fac parte dintr-un pachet unic cu un unic raportor, le vom trata împreună. Un trialog a avut loc pe 21 iunie și după succesul negocierilor s-a realizat un acord informal de compromis cu Consiliul. Comitetul Special Agricultură din 25 iunie a aprobat o versiune consolidată a regulamentului și ea va fost distribuită. Acum, intenția noastră este să mergem în plenară în septembrie cu uh, acest raport asupra sistemelor de calitate. Uh, aș ruga-o acum pe Irace dacă ne poate pune uh, la curent cu ambele pachete. Ai cuvânt. Sí, muy brevemente. Da, foarte succint. Vreau doar să spun că negocierile au durat uh, cam un an. Negocierile și trialogurile cu privire la acest sistem în uh, domeniul calității produselor agricole. Și astfel uh, ni s-au pus la încercare noile puteri conferite prin tratatul de la Lisabona și am văzut pentru prima dată că este necesar ca atât Comisia cât și, Parlament, cât și Consiliul să ia mai în serios uh, poziția Parlamentului de acum încolo. Cred că put, pot spune că putem fi destul de mulțumiți de rezultatele eforturilor noastre, deși este adevărat că una dintre um, unul dintre aspectele esențiale cu privire la controlul volumelor de către organizațiile de producători uh, nu a fost inclus în uh, textul uh, legislației. Deci, Consiliul va prezenta o declarație care va face referire la acest aspect și la rolul organizațiilor de producători și uh, Consiliul a luat în considerare poziția Parlamentului și privește lucrurile în perspectiva reformei PAC uh, și în cadrul acestei reforme se va ține seama și de acest aspect. Prin urmare, Consiliul, după cum am spus, va da această declarație politică. Desigur, Parlamentul nu a vrut acest lucru de la început. Noi am avut o ambiție mai mare aici. În rest, însă, aș zice că am reușit să ajunește toate aspectele legate de procese și uh, de simplificarea sistemelor de controlul calității, um, consolidând totodată rolul organizațiilor de producători. Toate acestea au fost aspecte importante pentru noi. Așa cum a fost și problema uh, produselor din zonele montane un uh, aspect cu privire la care Comisia s-a exprimat anterior, într-o etapă timpurie. De asemenea, vânzările directe au uh, primit atenție. Comisia um, a fost solicitată să realizeze un studiu pe care să ne-l prezinte vis-a-vis -vis de aceste vânzări directe și de eventualele termene, eventualii termeni de calitate. În uh, ceea ce privește Um, specialitățile tradiționale garantate, cred că colegii noștri britanici și este europeni vor fi mulțumiți, fiindcă am reușit să consolidăm compromisul la care am ajuns în comisia noastră și am obținut uh, status quo pentru situație Iar în ceea ce privește chestiunile procedurale, am reușit de asemenea să păstrăm status quo-ul. Vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru ajutorul tehnic acordat și tuturor raportorilor din umbră pentru ajutorul lor în um, cadrul acestui dosar am putut să ajung la uh, decizii care să includă uh, părerile tuturor colegilor și le mulțumesc tuturor pentru felul în care m-au ajutat la acest dosar și de asemenea mulțumesc secretariatului comisiei noastre și desigur uh, biroului meu pentru că au fost absolut de neînlocuit și m-au ajutat să închei în mod uh, reușit acest dosar uh, atât de complex. Cred că rezultatele au fost bune, iar în ceea ce privește sistemele din domeniul calității, am um, stabilit lucrurile uh, cu o mare responsabilitate, iar în septembrie vom reuși să încheiem în mod reușit uh, toată munca. Mulțumesc, Irace, și eu vreau să o felicit pe raportoare care a lucrat extrem de bine. N-am obținut 100% ce speram, dar 90% e totuși bine. Vreau să mai subliniez că lucrurile pe care nu le-am uh, obținut, adică extinderea programării de producție datorită angajării lui Michel Dante, vom continua această uh, bătălie în alte dosare. Semnificativă este schimbarea pe care a adus-o acestui text Parlamentul și aș dori să mai subliniez încă o dată, dacă veți face o uh, confruntare între propunerea Comisiei și textul final al raportului politic pe care îl aveți în dosar. Mai sunt puține asemănări și e mai ales meritul Comisiei noastre și a raportoarei. Mulțumesc. Încep dezbaterea. Am cerut cuvântul SMECT. Smith. Smith. Eh, raportoarea cere eh, din nou cuvântul. Da, eh, am uitat să spun un lucru în plenara din septembrie vom vota numai uh, sistemele de calitate. Standardele de marketing, nici măcar nu am deschis negocierile pentru mandat din partea Consiliului, deci nu vom uh, discuta și nu vom uh, vota în septembrie. Da, era oportun să lămurim acest lucru. Domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă întrebam uh, dacă să fac pe supăratul astăzi, dar sunt suficient de supărați britanici în comisia aceasta în general, așa că o să fiu mai temperat. Vreau să o felicit pe raportoare pentru, acest, pentru efortul depus. Nu a fost deloc ușor să lucreze la acest dosar, a colaborat foarte bine cu grupurile și cu colegii din comisie și de aceea vreau să o laud atât pe ea cât și pe echipa ei pentru un dosar, acest, munca în acest dosar care nu a fost deloc ușor. Într-adevăr, nu am câștigat 100% ceea ce am vrut, cum a spus și noastră. Trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce am obținut deja și ideea că am uh, reușit să convingem Consiliul să facă ceva ce nu a vrut să facă nu e chiar așa am obținut câteva lucruri în numele producătorilor și cetățenilor noștri, dar nu ne-a apropiat nicicum de obiectivele pe care le-am stabilit ca și comisie. Și cred că există câteva elemente care să ne mulțumească. Um, agricultura locală, vânzările directe. Am fi vrut să ajungem la un final mai repede, dar e bine și așa. Cu privire la gestionarea aprovizionării, din păcate nu am obținut nimic și noi, ca politicieni, uh, știm foarte bine care este valoarea ceea ce spunem. Prin urmare, cred că am obținut prea puțin în acest domeniu și mi-e teamă că pe termen lung vom vedea că ceea ce am obținut de fapt nu are nicio valoare dar, desigur, aritmetica uneori este împotriva noastră, alteori uh, lucrurile nu stau chiar așa cum vrem și este important să nu ne păcălim. Și analizând remarcabilul articol cu privire la Agro Europa, unde spuneți chiar noastră, domnule președinte, că încă o dată este o valoare, vine, valoare adăugată a codeciziei, eu nu sunt convins că este chiar așa. Este important să fim realiști și să înțelegem că uh, Uh, Consiliul va continua să ne blocheze lucrările în negocierile viitoare, în uh, lucruri chiar mai importante decât acesta. Și cred că un compromis exagerat ar crea un precedent neplăcut pentru viitor. Colegii noștri, colegii mei își rezervă dreptul de a veni cu amendamente suplimentare și în continuare. Pozitivă. Eh, sunt de acord diceva Smith. Să subliniez în sens pozitiv că sunt de acord cu ce spunea domnul Smith, dar foarte atenți trebuie să fim la eh, o normă foarte importantă. Va vorbi despre asta și eh, următorul vorbitor. Produsele de munte. Deci obligația statelor membre să rețină retragă aceste produse care uzurpă numele, denumirea produselor tradiționale. Herbert a cerut cuvântul aici. Președinte, um, ehm, pot să sunt mult breve, volevo... Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu foarte succint. În primul rând aș dori uh, să-i mulțumesc uh, doamnei Irace pentru munca depusă, pentru că în aceste luni am colaborat foarte bine, am găsit o poziție comună a Parlamentului care uh, a făcut să avem succes în multe chestiuni abordate. În acest sens, aș dori să exprim puțin uh, poziția verzilor care, în cursul lucrărilor, uh, părea nu fi în această direcție. Însă sper că atunci când vom trece la vot, vom putea să finalizăm această primă lectură. A fost unul din punctele importante această programare a producției. Aici s-a făcut un mic pas uh, înainte. Se eu sper acum că în raportul uh, colegului Michel Danten vom putea face un pas următor și vom reuși să convingem Consiliul că această programare este foarte utilă pentru productori. Cred că este unicul argument major care a rămas în afara uh, consensului. În rest, uh, grupul meu uh, politic este de acord cu acordul obținut. Mulțumesc, Herbert. Domnul Schmidt a solicitat încă o dată uh, cuvântul și apoi doamna Reimers. Mulțumesc. Uh, nu am putut să las lucrurile să treacă fără să comentez. Noi am fost întotdeauna consecvenți în poziția noastră. Uh, Poate domnul Agnew spune, uh, are dreptate când spune că dacă te tot schimbi dintr-o poziție în alta, atunci oamenii observă mai mult. Poziția noastră de astăzi nu este una nouă. Brita Reimers, poi dar... Mulțumesc, domnule Smith, apoi doamna Brita Reimers și după aceea voi da cuvântul domnului director general din partea comisiei. Mulțumesc. Că... Um, raportoare care a făcut o treabă excelentă, ambițioasă, n-a fost întotdeauna simplu. Uh, uneori uh, eram cât pe aici să întrerupem negocierile. A fost un lucru foarte dificil pentru dânsa. A dat dovadă de o imensă răbdare pentru a face progrese și cred că în, la vot uh, ne vom declara de acord cu acordul în acest trialog. Pe de altă parte, Salut faptul că normele de comercializare se negociază în cadrul reformei PAC, uh, care acolo poate fi tratată mai amplu în cadrul tematicii generale. Mulțumesc, Brita, și acum urmează Ianus Pleva. Vă rog, domnule director. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută compromisul la care s-a ajuns în trialogul din 20 iunie și confirmat în 25 iunie. Aș vrea să-i mulțumesc raportoarei pentru rolul esențial pe care l-a jucat în cadrul negocierilor și pentru abordarea constructivă. Vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră. Totodată vreau să recunosc eforturile depuse de asistenți și de secretariatul Com Comisiei Agri. Documentul pe care îl avem acum pe masă este, cred eu, un document echilibrat și un compromis mulțumitor. Putem spune că viitorul regulament privind sistemele din domeniul calității va simplifica și um, rați, uh, întări poziția uh, europeană în acest domeniu. Um, mai multe uh, elemente prezentate de Comisia Agri au fost uh, luate în considerare. Folosirea uh, logourilor um, DOP și IGP va fi întărită și se va ține seama de uh, toate celelalte aspecte. Specialitățile tradiționale garantate vor fi și ele avute în vedere și uh, se va uh, îmbunătăți procedura pentru numele înregistrate fără rezervare. Schema uh, de calitate pentru produsele montane este stabilită conform definiției produse de Comisia Agri și, nu în ultimul rând, vreau să subliniez acordul la care s-a ajuns în ceea ce privește alinierea pachetului de calitate cu tratatul de la Lisabona. Acest cadru coerent va servi cu siguranță mai bine diversității producătorilor, uh, produselor și consumatorilor din Europa. Închei confirmând faptul că Comisia susține acest acord politic și sper ca Parlamentul European și Comisia Agri să le adopte în curând. Vă mulțumesc frumos! Thanks a lot, Mr. Pleba, and now... Uh... Mulțumesc, domnule Pleba, și acum, uh, doamna Irace, dacă doriți să luați cuvântul în încheiere. Da, simplemente reiterar los agradecimientos. Vreau doar să repet uh, încă o dată faptul că mulțumesc și uh, am respectat poziția fiecărui grup politic. Sper ca în septembrie să ducem lucrurile la final. Punctul 15. Putem trece acum la punctul 15, o altă știre importantă, regulamentul uh, Consiliului care reglementează plățile unice pentru susținerea viticultorilor. A avut loc și aici un trialog important, a avut loc miercuri 4 iulie, săptămâna trecută la Strasbourg, a mers foarte bine și s-a ajuns la un acord Cred că toate amendamentele au fost acceptate. Herbert Dofman are. Grazie, președinte. Ia, um... Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr. Acest raport este primul raport din pachetul reformei agrare. Este vorba de o modificare în domeniul anvelopelor naționale în ceea ce privește viticultura. Pentru început, aș dori să mulțumesc în calitate de raportor tuturor celor care au ajutat la întocmirea acestuia în ultimele luni, în primul rând raportorilor din umbră și uh, colegilor de la secretariat. La votul din comisie, am modificat propunerea Comisiei în câteva puncte, în special în ceea ce privește decizia dacă această anvelopă națională va putea fi folosită pentru plăți directe în uh, prima din, prima, din primul prilon. Acest lucru a fost repartizat pe doi ani în schimb, conform propunerii Comisiei, statele membre ar fi trebuit să ia o decizie directă. Astfel, noi am intercalat un an uh, suplimentar, uh, astfel încât uh, statele membre să trebuiască să ia o decizie definitivă abia în 2013. Asta pentru a facilita o, o trecere treptată și pentru a facilita și această armonizare cu politica din pilonul 1. Miercurea trecută a avut loc un uh, dialog tripartit cu Consiliul și Comisia. Acolo, mm, practic, toate mm, amendamentele aduse de noi au fost uh, acceptate de Comisie și de Consiliu, sigur cu anumite modificări care însă sunt doar de natură lingvistică conceptul a rămas cel pe care l-am decis noi aici în comisie, cu o singură excepție însă este vorba de un amendament înaintat de colega Luling care se referea la următoarele și ca aceste fonduri din anvelopele naționale să nu facă parte din convergența dintre statele membre. Eu cred că Comisia ne-a explicat punctual că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că repartizarea mijloacelor financiare pentru statele membre se va face înainte de decizia luată de fiecare dintre statele membre în ceea ce privește bugetul pentru viticultură. Așadar, în acest lucru se face în decizia statelor membre se ia abia după repartizarea fondurilor uh, din bugetul uh, național și de aceea aceste învelope naționale nu pot deveni parte a convergenței. În orice caz, în procesul verbal al dialogului tripartit am um, reținut o explicație în acest sens a Comisiei, unde această procedură se mai descrie încă o dată în detaliu și ceea ce face ca acest amendament în această formă să fie uh, superflu pentru că aceste fonduri nu pot uh, deveni parte a convergenței. În rest, uh, decizia noastră a fost luată și eu sper că la votul din uh, toamnă vom reuși să finalizăm acest dosar uh, Uh, și să preluăm această poziție în primă lectură și aici în Parlament. Mulțumesc, uh, Herbert. Două trialoguri importante s-au încheiat în mod pozitiv. Dacă nu sunt colegi care s-au înscris la cuvânt, dacă nimeni nu dorește să ia cuvântul, nu sunt reprezentanții comisiei aici, deci putem uh, considera încheiat punctul 15 cu aceste informații, da? Și acum să facem o pauză de 30-40 de minute, pentru că la ora 11 va veni aici ministrul uh, Cipriot Sofoclis Aletraris pentru a ne prezenta programul uh, președinției cipriote. La 11 fără 5 ne vedem. Pauză. Johnny, Johnny, ci un caffè?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 Inițiamo. Să începem, vă rog, uh, urând un călduros bun venit noului președinte al Consiliului, ministrul Sofoclis Aletraris, care ne va prezenta astăzi programul președinției cipriot. Dragă Sofoclis, președinția voastră are loc într-o perioadă crucială pentru agricultura europeană în mijlocul procesului de reformă a politicii agricole comune, într-un moment în care Comisia noastră își formulează poziția pentru negocierile cu Consiliul. După cum știi și tu, termenul de prezentare a amendamentelor a fost fixat pe 13 iulie și am primit până acum mai bine de 1100 de amendamente. Cred, deci, că va trebui să lucrăm în contact strâns pentru a schimba informații și pentru a înțelege mai bine care sunt pozițiile comune ale Consiliului și ale Comisiei noastre pentru a facilita procesul viitoarelor negocieri. Firește însă, dragă Sofoclis, mai sunt și alte dosare importante despre care cu siguranță ne vei vorbi și mai afirm și că începutul a fost bun cu președinția cipriotă pentru că săptămâna trecută am discutat uh, adinaur pe 4 iulie s-a încheiat mod pozitiv trialogul uh, privitor la plățile directe și la susținerea viticultorilor. Sunt deci foarte bucuros să-ți dau cuvântul, exprimându-ți în numele Agricultu uh, Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului un călduros bun venit și cele mai bune urări. Ai cuvântul. Κύριε Πρόεδρε, axiotima μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες... Mulțumesc, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Este o mare onoare și satisfacție pentru mine să am prilejul să vă descriu astăzi prioritățile președinției Cipriote în domeniul agriculturii în următoarele șase luni. Președinția cipriotă uh, speră să aibă o colaborare fructuoasă între instituțiile noastre și să se continue acest spirit uh, pozitiv uh, în care au avut loc uh, lucrările sub fosta președinție. Domnule președinție, în ceea ce privește dezbaterea pe marginea reformei PAC lansată de comisarul Cioloș, aceasta a fost uh, principal subiect al deliberărilor atât la Consiliul cât și în Parlament. În momentul de față ne confruntăm cu provocarea uh, adoptării acestei politici reformate pentru a putea aborda așa cum se cuvine necesitățile, așteptările fermierilor și contribuabililor noștri europeni. Cele două instituții ale noastre se află acum într-o fază avansată în a stabili uh, contribuția vis-a-vis -vis de acest proiect al Comisiei. La nivelul Consiliului am făcut un uh, pas mare înainte odată cu raportul de progrese prezentat de președinția daneză la mijlocul lunii iunie. Și dumneavoastră în Parlament ați făcut progrese substanțiale cu acest proiect de raport. Și raportorii dumneavoastră din Parlament, domnul Capula Santos, domnul Danton și Uh, domnul Garcia. Vom urmări în continuare cu interes progresele pe care le faceți în comisia dumneavoastră și așteptăm cu interes uh, raportul dumneavoastră final în următoarele luni. Grupul de lucru din Consiliu a pregătit deja un calendar intens al deliberărilor la diferite nivele pe baza raportului de progrese prezentat de președinția daneză, vom uh, duce mai departe aceste lucrări, stabilind și clarificând poziția Consiliului în chestiunile care au rămas de discutat. Am, s-a făcut deja o mare parte din uh, munca pe acest dosar, însă multe mai rămân de făcut. La întâlnirea ministrilor de săptămâna viitoare din Consiliu vom avea o o discuție politică inițială în ceea ce privește dezvoltarea rurală și organizarea comună a piețelor. În același timp, am programat și alte discuții în viitoare reuniune ale Consiliului. Scopul nostru este de a ne asigura că în întâlnirea din Consiliu din noiembrie vom avea o abordare parțială generală, stabilind principiile pentru fiecare dintre regulamentele specifice care constituie centrul de greutate a discuțiilor din Consiliu. Acest lucru va facilita discuțiile pe marginea reformei care se leagă și de cadrul financiar multianual, care se va discuta la nivelul șefilor de stat și de guverne. Sperăm, într-adevăr, că Consiliul European la summitul din decembrie va fi în măsură să facă progrese decisive în acest domeniu. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cooperarea noastră cu Comisia dumneavoastră nu putea să plece uh, de la un punct de plecare mai bun decât acesta. vis-a-vis de regulamentul cu privire la susținerea viticultorilor, am uh, reușit să ajungem la un acord în cursul dialogului susținut la Strasburg pe 4 iulie. Așadar, la începutul președințe, președinției cipriote. Așteptăm cu interes continuarea acestui dosar în plenul Parlamentului și sperăm că vom putea ajunge la un acord în prim, primă lectură în cursul sesiunii parlamentare uh, viitoare. În ceea ce privește regulamentul cu privire la plățile directe, uh, plenul și-a adoptat poziția în uh, cursul sesiunii de săptămâna trecută. Datorită cooperării noastre permanente, uh, pe marginea ambelor regulamente cu privire la susținerea viticultorilor și cu privire la perioadele uh, tranzi- de tranziție pentru plățile directe, uh, <clears throat> ne îndreptățește să credem că vom putea să ne îndeplinim calendarul programat. După cum știți, reforma PAC nu poate fi realizată în mod izolat o, o agricul, un sector agricol european uh, viabil și, com, și competitiv este esențial pentru a face față cerințelor legate și de siguranța alimentară la nivel european și la nivel global, fiind necesară și o soluție colectivă și coerentă vis-a-vis -vis de problema insecurității alimentare. În acest sens, standardele uh, în domeniul alimentației, acest codex alimentarius este foarte important pentru cetățenii europeni pentru că își propune garantarea siguranței alimentare, securității alimentare și și bunele practici în domeniul comercializării standardele din acest codex alimentarius se leagă direct de comerțul internațional de alimente, având astfel un impact major la nivelul comerțului pentru Uniunea Europeană. Președinția daneză a realizat uh, o treabă excelentă în această privință vis-a-vis -vis de standardele internaționale, reușind astfel să sporească influența Uniunii Europene la nivel mondial. Datorită resurselor limitate, Cipru a solicitat uh, asistență din partea președinției daneze și uh, aceasta a fost de acord să-și continue activitatea în acest domeniu în următoarele șase luni din 2012. Sunt convins că grupul danez va continua să apere interesele Uniunii Europene și să asigure menținerea unor caracteristici uh, de înaltă calitate pentru alimentele din Uniunea Europeană. Trecem acum la un subiect important la nivel orizontal și anume alinierea cu tratatul de la Lisabona. Mă refer aici la revizuirea propunerii Comisiei cu privire la uh, distinția dintre reglementările de bază, actele delegate și actele de punere în aplicare. Recent, instituțiile noastre au început un trialog informal pe marginea diferitelor subiecte, inclusiv uh, regiunile ultraperiferice, insulele uh, din Marea Ege și agricultura ecologică. Cred că având în spate o experiență de 12 luni, instituțiile noastre au acum o imagine mai completă asupra acestei probleme. Consiliul acordă importanță majoră creierii unor standarde uniforme de implementare pentru toate actele legislative ale Uniunii. Revenind la regiunile ultraperiferice, a avut loc un trialog în cursul președinției daneze, în cursul căruia atât Parlamentul European cât și Consiliul au reușit să obțină o imagine de ansamblu asupra dosarelor în discuție. Totuși, după acel trialog nu a mai fost posibilă realizarea altor progrese la, la nivel de Consiliu. Suntem pregătiți să facem tot ce este în putința noastră pentru a încheia acest proces cât se poate de rapid în cursul președinției noastre în paralel cu discuțiile pe marginea dosarului cu privire la micile insule din Marea Egee. În ceea ce privește agricultura ecologică, recunosc eforturile făcute de președinția daneză în acest domeniu. Predecesorul meu noștri au explorat împreună cu Parlamentul European în cursul un, unui număr de trei întâlniri tripartite informale uh, posibilitatea găsirii un compromis uh, în primă lectură. În pofida faptului că toate chestiunile pe, de pe agenda au fost rezolvate, au mai rămas totuși diferende majore între cele două instituții cu privire la cele două articole. Totuși, în momentul de față, în pofida faptului că președinția daneză a înaintat o soluție de compromis, nu a fost posibil pentru Parlamentul Parlamentul European să accepte această ofertă în primă lectură. Au trecut 18 ani de la publicarea propunerii Comisiei și va trebui să căutăm o modalitate comună de a progresa în viitor. Vă pot asigura că președinția cipriotă este determinată să uh, realizeze progrese pe marginea tuturor dosarelor legate de această aliniere. Cu toții avem nevoie de rezultate palpabile în aceste dosare care să poată fi și transpuse în realitate. În ceea ce privește standardele de comercializare, după cum știți, poziția noastră este clară vis-a-vis -vis de toate punctele menționate, inclusiv uh, în ceea ce privește anularea unui standard de comercializare general. În cele două chestiuni rămase în discuție cu privire la uh, aplicabilitatea unor standarde de comercializare și notificarea uh, locului de origine agricolă, vom continua să evidențiem necesitatea controlului vânzărilor. Considerăm că acest lucru este un lucru important pentru Parlamentul European și vom examina cele două teme pe viitoarele lucrări pe marginea PAC. Promovarea proiectelor agricole reprezintă un instrument important pentru asigurarea competitivității sectorului agricol și a sectorului um, în procesator din Europa care au o contribuție la majoră la realizarea politicii agricole. De aceea președinția susține politica de promovare inaugurată în uh, iulie. 2011, care în momentul de față se găsește în a doua etapă după publicarea de comisie în martie 2012 a unei comunicări cu privire la informarea cu privire la produse alimentare. Ne așteptăm ca discuțiile noastre să continue plecând de la publicarea acestei comunicări și uh, Așteptăm cu interes actele legislative ca, pe care Comisia urmează să le avanseze până la finele acestui an. Vis-a-vis de sănătatea animalelor și uh, produsele alimentare de origine animală, așteptăm din partea Comisiei o serie de acte legislative importante în cursul președinției cipriote. Primul se referă la propunerea de reformare a legislației cu privire la creșterea animalelor. Aceste prevederi uh, uh, sunt distribuite în momentul de față în 11 acte legislative și uh, conțin și anumite discrepanțe în anumite domenii. Eforturile Comisiei se vor îndrepta spre o mai bună corelare și coerență pentru a asigura implementarea și accesibilitatea și claritatea juridică a acestor prevederi. Propunerile legislative în urma tratatului de la Lisabona se înscriu în procedura legislativă ordinară, respectiv cu o decizie între Parlament și Consiliu. Cea de-a doua propunere se referă la sectorul producției alimentare, cu alte cuvinte, standardele pentru o producție sănătoasă de alimente și furaje. Această legislație uh, a fost uh, publicată în 2004, este cunoscută și sub denumirea de pachetul sănătății alimentare. Ținând cont de natura inovatoare a noi abordări promovate de comisie, uh, cele trei instituții își doresc uh, un raport uh, cu privire la rezultatele obținute la trei ani după implementare, care ne raport uh, care va fi prezentat de comisie și va fi supus examinării Consiliului și Parlamentului. În lumina analizei făcute de noi și în urma discuțiilor cu părțile interesate, așteptăm cu interes revizuirea propusă. Informațiile pe care le deținem ne îndreptățe să credem că această propunere va veni undeva în luna octombrie și care sperăm că va fi una mai simplă și mai clară și care își va propune să reducă povara administrativă și să vină cu standarde înalte în ceea ce privește protecția consumatorilor. A treia propunere pe care sper că o vom vedea este poate și cea mai ambițioasă și se referă la o, o legislație integrată a Uniunii Europene în domeniul sănătății animale. Ne așteptăm la o serie de propuneri din partea Comisiei care vor include și sănătatea plantelor și a semințelor. Prin aceste legi, scopul simplificării și a unei mai simple uh, implementări a politicilor în domeniul uh, sănătății animale se înscriu sub uh, deviza prevenția este mai bună decât tratarea. Acest uh, pachet important de măsuri sper ca în lumina activităților recente din partea Comisiei va aduce progrese reale în cursul președinției noastre, iar cele două instituții vor putea face progrese pe marginea acestui dosar în beneficiul cetățenilor uh, europeni și a fermierilor europeni. Proedria, metis protasis, Președinția daneză a venit cu propuneri pentru uh, elect- uh, etichetarea electronică a bovinelor și etichetarea voluntară a produselor uh, a cărnii de vită și toată în domeniul transportului uh, animalelor. Președinția noastră speră să coopereze în continuare cu Parlamentul European într-un spirit pozitiv și constructiv pentru a ajunge la decizii comune. Domnule președinte, voi încheia asigurându-vă că președinția cipriotă va face tot ce îi stă în puteri în următoarele șase luni pentru a continua acest dialog onest și sincer între instituțiile noastre, fiindcă acesta reprezintă temeiul pe care să construim un acord ambițios și echilibrat în cea de-a doua jumătate a anului 2012 și după aceea. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și aștept cu interes întrebările deputaților. Mulțumesc, dragă Sofoclis. E un program ambițios și, cum spuneam la început, un program care a început deja să-și arate rezultatele concrete. Mi-a făcut mare plăcere să ascult că președinția cipriotă acordă importanța corespunzătoare adaptării Uh, legislației europene la tratatul de la Lisabona. O fază importantă. Noi am lucrat mult, cum ai amintit și tu, și nu am reușit încă să ajungem la un acord în decursul ultimelor trei președinții uh, maghiară, slovacă, daneză. Sper să facem progrese sub președinția cipriotă. A fost o temă și la uh, Strasburg în sesiunea încheiată și am votat uh, asupra primelor șase texte. După cum știți, majoritatea din plenar a fost de peste 95% eh, din voturi, deci eh, aveți o susținere puternică din partea noastră. Mulțumim, deci eh, s-au înscris deci la cuvânt mai mulți colegi. Albert Des are cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnule președinte al Consiliului. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi în comisia noastră pentru agricultură și dacă astăzi mulți dintre colegii noștri nu sunt prezenți, acest lucru nu înseamnă că dânsii nu ar fi interesați, ci săptămâna asta vă pot spune că uh, expiră termenul de depunere a amendamentelor și mulți colegi sunt ocupați în acest sens și eu am semnat 75 de amendamente doar pentru pilonul al doilea. Aici se vede că propunerile legislative ale Comisiei nu vor trece prin Comisia Agri și prin Parlament așa cum au fost înaintate. Și este bine acest lucru, pentru că ideea este să îmbunătățim propunerile Comisiei. Uh, o întrebare, dacă îmi permiteți. M-a iritat uh, oarecum uh, să aud într-un comunicat de presă al Consiliului că Ciprul a fost singura țară care a salutat acest aceste propuneri legislative în modul în care au fost avansate. Celelalte țări au avut și critici. Întrebarea mea este care au fost considerentele pentru care ați avut o evaluare atât de pozitivă vis-a-vis -vis de aceste propuneri, pentru că noi constatăm că există anumite propuneri care nu corespund practicii și care nu pot fi aplicate ca atare la nivel european. Totuși, domnule ministru, vă urez mult succes și numele PPE în acest acest uh, semestru. Va fi un semestru important pentru agricultura europeană într-o perioadă după 2014. Suntem acum în perioada în care se iau deciziile și mi-aș dori să putem pune în aplicare acest uh, pachet în termenul pe care l-am prevăzut. Nu știu acum dacă v-ați referit la acest subiect, însă aș dori să știu care este valoarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de finanțarea politicii agrare după 2014 și posibilitatea ca un acord în acest sens să, să fie găsit în acest semestru. Pentru că noi știm că anumite prevederi legislative pot fi uh, Uh, tratate acum, pot fi votate acum, însă un vot final nu putem da decât după ce vom ști cum anume vor sta lucrurile la nivelul finanțării uh, politicii agricole comune. Pentru că atunci când vorbesc cu uh, țăranii din regiunea mea și eu vin din uh, sudul Germaniei, din Bavaria și le spun că o politică agrară uh, începând cu 2014, unde în final uh, va banii vor fi cu 20% mai puțin, însă cerințele și birocrația cu 30% mai mari, uh, pentru așa ceva Parlamentul European nu va uh, vota. Nu putem accepta așa ceva pentru uh, fermierii și țăranii noștri, pentru că lucrul este clar. Ceea ce propune Comisia în momentul de față și în ceea ce privește cerințele presupune ca mijloacele financiare pentru fermieri vor fi uh, reduse substanțial. Pentru că dacă trebuie scoase din uh, circuitul agricol 7% din suprafața uh, agricolă, acest lucru presupune uh, costuri pentru fermieri și dacă vrem să menținem competitivitatea agriculturii europene, trebuie să ne îngrijim să nu o împovărăm în mod uh, excesiv. Așadar, vrem o uh, politică modernă, însă acest lucru nu trebuie să ducă la o reducere a producției. Trebuie să, uh, ca agricultura să contribuie la hrănirea populației uh, din Europa. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și uh, în numele grupului PPE vă pot asigura de colaborarea noastră. Unul dintre uh, colaboratorii dumneavoastră oricum ține o strânsă legătură și cu noi. Mă bucur așadar de perioada viitoare de colaborare. Luis. Are acum cuvântul domnul Luis Capola Santos. Também eu, în nom do meu grup politic. Mulțumesc. În grup, numele grupului meu politic aș vrea și eu să urez un călduros bun venit uh, președintelui Cipriot în comisia noastră și, într-adevăr, vă doresc mult succes pentru președinția dumneavoastră, care începe cu semne bune. Apreciez foarte mult uh, temerile exprimate de ministru și temerile exprimate și de persoanele noastre tehnic și diplomatic în următoarele luni și faptul că ei nu încearcă doar să urmeze și să lucreze cu președinția daneză, ci și să asculte în avans um, reprezentanții grupurilor politice pentru a avea o strategie asupra care s-a convenit cu Parlamentul. Această abordare mi se pare una foarte corectă și știu că deputații vor putea să vină în întâmpinarea gestului nostru de uh, bunăvoință politică, um, recompensându-l. Aprob totodată și prioritățile președinției dumneavoastră. Înțeleg că doriți să începeți uh, punând accentul pe acele regulamente care par cel mai puțin problematice. Pentru că știm cu toții că negocierile dificile uh, se lasă la sfârșit. Totodată, sunt și eu de acord cu uh, temerile domnului Des vis-a-vis -vis de perspectiva financiară și finanțarea politicii agricole comune. Uh, Înțeleg că problema uh, distribuirii este importantă și cred că ar fi un mesaj politic foarte pozitiv dacă am reușit să ajungem la un acord în acest sens cât mai repede cu putință. Este vorba despre cea mai controversată problemă uh, politică și sper să putem realiza progrese în acest domeniu, fiindcă atunci nu am contamina negocierile asupra altor probleme. Aș dori așadar, domnule ministru, să vă cunosc părerea vis-a-vis -vis de această uh, problemă uh, foarte delicată, distribuire și redistribuire și sper să o adăugați pe lista priorităților critice pentru a putea avea un succes până la sfârșitul anului, iar sunt, și sunt convins că atunci, la sfârșit, vom fi aici pentru a vă felicita pentru eforturile noastre. La Michel Dantene, Giovanni Lavia. Così completiamo Mulțumesc, Luis, Michel Dantan și apoi Giovanni Lavia. Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, vă mulțumesc pentru că um, sunteți dispus să um, elaborați un program unde distingem o voință clară de a ajunge la final cu subiecte care nouă ne sunt dragi, de a le finaliza. Înainte de a vorbi despre uh, celelalte subiecte, aș vrea să revin puțin la problema alinierii. De luni bune, Parlamentul a stabilit linii. Negociatorii noștri au fost foarte hotărâți. După cum a spus președintele cu ceva uh, minute în urmă, Parlamentul a votat în quasi unanimitate, în primă lectură, linia directoare pe care dorim să o urmărim și nu putem decât să contăm pe dumneavoastră, domnule ministru, pentru ca Uh, reflecțiile colegilor noastre să progreseze. În cadrul tratatului de la Lisabona, uh, Parlamentul este colegiuitor, co-decizionar. Este un rol pe care dorim să îl îndeplinim în totalitate. Uh, depuis la dernière réforme de la PAC, în ceea ce privește organizarea comună a pieței. De la reforma PAC, lumea s-a schimbat întru totul. Este evident că simpla gestionare a piețelor nu este suficientă pentru a asigura atât o vizibilitate cât și o securitate producătorilor noștri. Ne aflăm într-un moment în care un număr mare de țări mari își redefinesc politica agricolă inclusiv țări care ieri erau încă considerate țări în curs de dezvoltare, dar care astăzi ne sunt concurenți direct pe o serie de piețe. Dacă iau exemplu Braziliei, aceasta tocmai a hotărât o creștere mai mult decât substanțială a bugetului pentru agricultură. Dacă ne uităm apoi la Statele Unite, vedem nu doar că ultimele cifre sunt mult superioare celor indicate la uh, început, la început, cât și că Statele Unite sunt pe care să-și revizuiască ajutorul pentru agricultură într-un mod favorabil uh, agricultorilor. Prin urmare, nu este paradoxal faptul că în momentul de față Uniunea abandonează o politică agricolă de gestionare a piețelor, o gestionare care are ca scop protecția agricultorilor în primul rând, dar are ca obiectiv, conform tratatului, și protecția consumatorilor fiindcă dacă luăm uh, în considerare volatilitatea prețurilor la consum, care din păcate nu este egală cu uh, prețurile la producție, vedem clar că consumatorul este și mai ales consumatorul cel mai fragil, cu venturile cele mai slabe, este principala victima acestei volatilități. Vedeți ce s-a întâmplat cu criza laptelui. Aceasta se datorează parțial exploziei prețurilor um, produselor um, procesate, care a făcut consumatorul să-și schimbe practicile alimentare și uh, de cumpărare. Trebuie așadar ca să reamintiți membrilor Consiliului uh, în mod hotărât că Europa nu poate să fie un uh, cavaler singuratic uh, Uh, susținând o politică a secolului 20 în loc de a secolului 21. Michel. Mulțumesc, uh, Michel. Are cuvântul Giovanni Lavia. Și din partea mea, domnule președinte, adresez o mulțumiri sincere președinției uh, Consiliului pentru acest moment de informare asupra programului pe care are de gând să-l aplice în semestrul în care va conduce Consiliul eh, Agricultură. Aș dori să mă opresc asupra a două sau trei puncte de mare importanță pentru munca noastră, pentru reforma politicii agricole comune. Eh, primul nu este strict de competența domnului ministru Aletraris, însă sper ca domnia sa să-și poată exercita acțiunea în Consiliu pentru a accelera examinarea cadrului financiar plurianual. Noi aici, în această comisie, am spus că nu vom avea un vot final la Parlament dacă nu va exista o decizie în privința cadrului financiar. Mm, pe bază de zvonuri care ajung de la grupul de contact între Parlament și Consiliu, nu sunt niște zvonuri pozitive. Pentru că dacă, pe de o parte, vedem că uh, încheierea președinției daneze nu a fost un moment fericit uh, pentru că nu s-a ajuns la, la, la identificarea unei grile pe baza cărea putem, am putea continua să introducem cifre în acest program. Pe de altă parte, vedem că în rândul ministrilor de finanțe eh, și al Consiliului Afaceri Generale există mare dificultate în eh, examinarea problemelor care privesc cadrul financiar plurianual. Este, sigur, o temă foarte complicată care riscă să pericliteze aplicarea în timpii prevăzuți a noi politici comune și este, prin urmare, nevoie de un efort consistent pentru a putea să se, se ajungă în timp util la un rezultat concret. A doua temă pe care dur, doream să o abordez este cea a alinierii. Ca să fim sinceri, din păcate, raportul dintre cele trei instituții eh, în faza inițială a adaptării legislației la tratatul de la Lisabona nu a început foarte fericit. După trei luni nu am ajuns încă la vreo concluzie finală și, în realitate, eh, dacă în timpul eh, președinției poloneze am organizat multe întâlniri pentru a ajunge la un rezultat în privința alinierii regulamentelor care privesc politica agricolă, în timpul președinției daneze s-a înregistrat o oprire, o pauză și nu am găsit nicio soluție. Acest lucru riscă să influeze să influențeze negativ aplicarea politicii agricole comune, pentru că o consecință pe care o vedem deja este că un număr de amendamente propuse de membrii Parlamentului vor privi tocmai această aliniere, deci pe lângă temele specifice, tehnice legate de reforma PAC, pe același parcurs va trebui să abordăm și să rezolvăm și probleme de aliniere pe care ar fi trebuit să le rezolvăm dinainte și să le excludem din uh, discuțiile noastre, dar din păcate, programarea noastră uh, este de asemenea natură încât totul are o legătură și cu alinierea la tratatul de la uh, Lisabona. Și trec acum la alinierea orizontală. Parlamentul, printr-un raport făcut de mine, a început să-și exprime pozițiile, poziții care derivau din discuțiile avute aici în comisie și între colegi. Noi am uh, votat raportul Lyon, am refăcut din nou acest lucru în raportul DES, militând pentru simplificare. E, e vorba de constituirea unui sistem de alarmă care să poată reduce riscul uh, Uh, pentru uh, agricultor care riscă să plătească erori de natură accidentală, non-voluntară. Uh, noi am dorit și am exprimat foarte puternic acest lucru în dezbaterile noastre, să nu existe un element uh, de sancționare atunci când eroarea nu se datorează agricultorului, pentru că dorim să se distingă foarte clar între eroarea întâmplătoare, um, datorată poate neatenției sau unei necunoașteri uh, a reglementărilor europene și frauda intenționată. Aceasta, din urmă, sigur, trebuie uh, pedepsită Uh, cu severitate, dar eroarea uh, întâmplătoare trebuie tratată altfel. Acestea erau elementele pe care doream să le supun atenției dumneavoastră și consider că mm, prezența dumneavoastră în uh, Consiliu ar putea să le susțină pe parcursul lunilor următoare. Mulțumim, Giovanni, spune președintele. Au vorbit cei doi raportori și coordonatori. Începe acum dezbaterea Domnul Iorgos Papastancos, vicepreședinte al Parlamentului, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca la rândul meu să mulțumesc ministrului și președintele Consiliului pentru prezentare. Sunt cu totul de acord cu ceea ce au spus aici coordonatorii domnul Des în special, noi dorim și noi o politică mai puțin birocratică uh, și o politică agricolă mai puțin birocratică. Uh, vorbind de acest lucru, domnule ministru, trebuie să puneți bazele pentru ca într-un viitor nu prea îndepărtat această politică să fie foarte simplificată în aplicarea ei. Sunt de acord și cu ceea ce a spus domnul Lavia în privința alinierii și pe baza remarcilor care se referă la această aliniere, un subiect discutat de 18 luni la nivel interinstituțional, trebuie bineînțeles că problemele care privesc alinierea legislației nu sunt niște chestiuni culturale, ci Uh, e vorba de uh, o cooperare interinstituțională obligatorie. Trebuie să existe niște uh, aranjamente care să ducă la rezultate concrete. S-a vorbit aici despre aspectele externe ale politicii agricole, un punct important asupra căruia nu vreau să mă opresc, dar ieri seară uh, Uh, unul din, uh, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European, am luat masa cu vicepreședintele uh, Noi Zeelande, cu care avem niște legături foarte strânse și am putut constata că primul produs vândut în Europa este vinul Uh, vedeți, veți vedea că în Noua Zeelandă nu se poate găsi în niciun restaurant uh, un vin european uh, pe care să poți să-l comanzi. Eu am cele mai bune intenții la adresa acestei țări, însă aș vrea să închei aici privitor la aspectele exterioare. Ar fi nevoie să ne asumăm răspunderi în ceea ce privește uh, acest aspect. Europa nu poate să uh, sufere singure efectele unei politici agricole. Uh, vă amintesc că și dumneavoastră ați participat la lucrările noastre chiar înainte ca uh, Ciprul să preia ștafeta președinției și acum trebuie să uh, asigurați continuitatea față de președinția daneză uh, iar această continuare este foarte importantă pentru a ajunge la o bună gestiune politică de care ați dovedit deja uh, uh, că sunteți interesați și a subliniat acest lucru. Veți putea constata că uh, președinția dumneavoastră poate să efectueze conciliere într-un spirit foarte democratic. Uh, aceasta este convingerea mea fermă. Iar uh, uh, respectul față de colegislatori ar trebui să devină o armă în mâinile dumneavoastră la nivelul Consiliului Agricultură, spunând, iată, asupra acestui punct Parlamentul European și-a exprimat poziția. Parlamentul ar trebui să fie o legătură uh, către președinție și nu invers, nu să veniți aici să ne spuneți Consiliul nu acceptă acest lucru. De aceea cred că uh, pe parcursul acestei președinții de șase luni uh, vom fi alături de dumneavoastră, vom fi solidari cu dumneavoastră pentru a ajunge la o politică agricolă comună care să fie spre binele comun. Vă urez mult succes în misiunea dumneavoastră pe parcursul președinției. Mulțumim domnului Papa Stancos, Marian Beghinez și poi Spiriu Erniu. Mulțumesc, domnule președinte, și de asemenea mulțumesc și Uh, președintelui uh, Consiliului care uh, ne-a vizitat astăzi și ne-a prezentat programul. S-a vorbit mult despre reforma politicii agricole comune. De aceea nu voi insista pe acest subiect, sprijin ce au spus colegii mei, dar punctul privitor la buget mă interesează. Ne aflăm într-o situație uh, dificilă. Uh, fermierii au, s-au arătat răbdători, dar nu putem să le cerem să facă mai mult în lumina acestei reforme a politicii agricole comune, uh, dar le oferim mai puțin bani ca să facă aceste lucruri. Deocamdată uh, prețurile mărfurilor sunt staționare uh, și în multe părți ale Europei sunt probleme și asta are un efect asupra veniturilor populației, de aceea vă solicit să uh, utilizați toate resursele în Consiliu pentru a ajunge la un buget al uh, agriculturii uh, uh și sprijin ceea ce a spus Michel Dantin. Uh, pentru că uh, Europa are uh, nevoie de o nouă orientare. De, nu se intru în detaliile reformei, ci voi evoca două alte chestiuni. Uh, salut comentariul dumneavoastră privitoare la sănătatea animalelor, pentru că sunt probleme Uh, concrete pentru agricultori și deci vă sprijin în această privință. Aș mai dori de asemenea să uh, amintesc și de nutrețurile pentru animale. Este o chestiune uh, în care apar probleme legate de organisme modificate genetic, dar și de surse alternative de proteine. Uh, avem probleme, întrucât China și alți actori uh, uh, sunt doritori să cumpere uh, nutrețuri cu soia sau cu alte produse, însă asta are un impact și e o chestiune care e, depășește limitele agriculturii și aș dori să fiți conștienți de acest aspect. O altă chestiune este marcarea electronică a oilor. Această chestiune trebuie reluată pentru că ea a dat naștere unor probleme practice la nivelul fermelor și uh, alte chestiuni au aspecte practice și e nevoie de intervenția dumneavoastră. Vom fi fericiți să colaborăm cu dumneavoastră și cred că veți avea o muncă dificilă în a doua jumătate a anului, mai ales pentru că pe perioada de vară se pierde timp, nu-i așa? Deci vă adresez urări de succes și cred că e nevoie de contribuția dumneavoastră pentru a ajunge la rezultate și pentru a face progrese în privința reformei pe parcursul următoarelor eh, șase luni. Poate că nu vom ajunge să încheiem uh, această reformă, dar trebuie să pornim de la o bază bună în ianuarie. Mulțumim, Marian Agnew. Și urmează Sikerieschi. Thank you, Chairman. Uh, ever since Mulțumesc, domnule președinte. De când am fost ales în 2009, mi s-a spus că situația e alta acum, domnule Agnew. Deputații beneficiază de codecizie acum. Au un rol mai important. Totuși, astăzi asistăm la prima întâlnire cu nouă președinție cipriotă și număr 8 uh, deputați în această sală. Uitați, în schimb, câtă lume este prezentă din partea Comisiei. Știu că se ocupă de amendamente, însă ar putea face acest lucru între momentul votării și această discuție. Și nici verzii nu par să participe uh, așa cum ne-au obișnuit la evenimente importante. Am mai spus acest lucru, însă știți foarte bine că am rezerve majore vis-a-vis -vis de o țară atât de mică din Mediterană, care se preia răspunderea dirijării, răspunderii PAC pentru 27 țări din UE. În Cipru nu există uh, probabil îngheț, uh, însă totuși trebuie să par a fi specialist în acest lucru. Poate că îmi dovediți contrariu. Dar mai este altă provocare. Lucrurile s-au tergiversat. Uh, Danezii au avut uh, șase luni la dispoziție și aici nu sunt uh, condiții egale. Prima uh, președinția anului are șase luni, a doua președinția anului practic nu beneficiază de cât de cinci luni, așa va, va trebui să vă accelerați lucrările. Intervenția mea se referă în special la problemele legate de înverzire, ecologizare. În ceea ce privește diversitatea uh, culturilor, uh, pârloage și măsuri de ecologizare. Am discutat acest uh, lucru și cu domnul comisar, însă acest lucru nu s-a manifestat undeva și într-un program propus de comisie. Noi am spus că schemele de mediu ar trebui să fie evidențiate ca măsuri uh, de mediu și de înversire, lucru cu care a fost uh, de acord. Însă realitatea este că, pe de altă parte, prețurile la mărfuri cresc foarte rapid și reacția Uniunii Europene pare a fi de a scoate teren din producția agricolă, ceea ce este inep- o inepție. Acum s-a ajuns totuși la un fel de compromis că sigur că uneori trebuie să iei opțiunea cea mai puțin proastă. S-a spus de ce nu ar uh, fi bine să cultivăm aici plante pro, cu uh, un conținut ridicat de proteine, pentru că oricum avem un deficit în uh, Uniunea Europeană aici. Uh, Dar uh, pentru fermieri, um, acest lucru eu consider uh, o, un fel de noutate, pentru că ei au fost oarecum obligați să facă acest lucru. Acesta este o problemă majoră în uh, Marea Britanie și este foarte contraproductivă. Ni s-a spus că dacă de ții o, un teren de peste 8 acri, trebuie să ai cel puțin 3 culturi pe an. Noi credem că acest lucru este o nebunie, atât pentru fermele mici, unde o, uh, activitatea se realizează și prin contractanți, unde ar putea s-ar putea cultiva o singură cultură pe an și s-ar face rotația în ani succesivi ceea ce ar fi mult mai eficient. În ceea ce privește uh, pajiștile permanentă, ce pot să facă britanicii? Asistăm acum la o mișcare în care uh, fermerii recurg la ararea acestor terenuri pentru că nu doresc ca acestea să fie uh, pajiști permanente. Și uh, nu ni se pare că toate aceste propuneri nu uh, funcționează, cel puțin nu în cazul Marii Britanii. Da, oltre al... Mulțumim colegului Agnew. În realitate, pe lângă problema amendamentelor, este și o manifestare care are loc acum a producătorilor de lapte. Și mai mulți deputați ai noștri sunt prezenți acolo, îmi pare rău. Uh, domnul vicepreședinte Sicherieschi, apoi pada na trudny, ale... Mulțumesc. Domnule președinte, președinția țipriotă a început într-o perioadă foarte dificilă, dar foarte interesantă foarte, pentru Europa. Se întâmplă foarte multe în domenii variate. Acest lucru vă dă posibilitatea de a lăsa um, urmă a acțiunilor dumneavoastră, de a vă pune amprenta pe ceea ce se întâmplă. Ce e de făcut? Ei bine, în primul rând, eu cred că avem nevoie de un spirit de normalitate în uh, munca noastră la reformă, în beneficiul consumatorilor și al uh, fermierilor. Să încep cu bugetul. Nu este adevărat că avem același nivel de fonduri în buget. În cele vechi, 15 vechi state membre, sprijinul va trebui să fie mai limitat astfel încât să putem să susținem agricultorii din noile state membre. Dar acest lucru fusese anunțat încă din condițiile de aderare. Și e un fapt, pentru că agricultorii spun că nu avem un nivel stabil, un buget stabil, același niveluri ca și în trecut. Nu putem da mai mult unora fără să luăm mai ceva de la ceilalți. Nu vorbim de sume foarte mari. Sumele nu au fost suficiente pentru a răspunde așteptărilor noilor state membre și, totodată, a trebuit să luăm niște fonduri de la vechile state membre. Avem prea multe obligații impuse uh, fermierilor, așteptări de mediu, schimbări climatice și așa mai departe. Așa că, uh, în cele din urmă, petrecem mai mult timp discutând despre aceste zone în cadrul reformei PAC decât despre, uh, decât, um, despre securitatea alimentară sau despre venitul fermierilor. De fapt, de acestea am uitat cu totul. Prin urmare, agricultura noastră a devenit mai puțin competitivă. De aceea, trebuie să acordăm mai multă atenție relațiilor externe. am făcut concesii și în relațiile externe și costul este suportat de agricultori. Prin urmare, aș dori ca președinția să se ocupe de două aspecte. În primul rând, ar trebui să acordăm mai multe oportunități acelor uh, agricultori care sunt mai puțin privilegiați, astfel încât ei să își poată supraviețui acolo, să-și continue activitățile. Și în al doilea rând, aș vrea să fac referire la zonele unde sunt prea multe persoane angajate în sectorul agricol. Și asta datorită faptului că acolo e prea multă forță de muncă, fiindcă în agricultură se păstrează întotdeauna un nivel al forței de muncă destul de ridicat. Și o observație de natură generală. Ne dorim relații foarte bune cu Consiliul și cu Comisia, deci toate cele trei instituții ar trebui să coopereze. Am un prieten care este interesat în Uniunea Europeană, el este agricultor și spune, el aș vrea să vă preocupați mai mult de bunăstarea fermierilor, cum spune el. Măcar atât cât vă ocupați și de bunăstarea animalelor, ceea ce arată foarte bună care este nivelul veniturilor fermierilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! vicepreședinte Mulțumim domnului președinte Secherieschi, apoi ultima noastră intervenție. Mulțumim, domnule eh, ministru și președinției cipriote, pentru hotărârea de care dă dovadă eh, de a încerca să încheie dosarul privitor la regiunile ultraperiferice și la eh, programul dedicat acestor regiuni pentru a adecva politica agricolă comună la specificitatea acestor regiuni ultraperiferice, aș dori să subliniez mai multe lucruri. Primul, impactul acordurilor comerciale în sectorul Uh, uh, um, fructelor, uh, acorduri cu producătorii din America de Sud, necesitatea de a se proceda la o compensare, cum s-a spus în cadrul primului trialog. O altă chestiune importantă ridicată în cadrul acestui trialog este că acest program trebuie să fie mai sensibil, adică trebuie să conțină analize de impact pentru ca Eh, modificările politicii europene care au un impact asupra producției din aceste regiuni să fie analizate pentru ca programul să rămână un program adecvat care să dea rezultatele așteptate și să se poată favoriza Uh, activitatea agricolă și în regiunile ultraperiferice. Domnule ministru, președinția cipriotă în acest moment uh, se va afla în fața unei situații delicate, cum a spus și președintele comisiei noastre, în ceea ce privește sectorul produselor lactate. Este o, există un exces de producție în acest moment Eh, ceea ce duce la o situație eh, eh, dificilă pentru producători. Această producție excesivă trebuie duce la o reducere a prețurilor, iar producătorii nu pot supraviețui prea multă vreme cu niște costuri de producție ridicate și cu prețurile de vânzare în scădere. Prin urmare, este nevoie de o participare mai activă uh, în ceea ce privește uh, lanțul uh, producției de lapte și lactate, pentru că, practic, acești oameni produc o valoare foarte importantă. Contribuția acestor producători este importantă. Oricum, doresc succes președinției dumneavoastră. Da, mulțumim! Uh, colegii Halbeș, mulțumim tuturor colegilor, are din nou cuvântul uh, președintele ale Traris pentru concluzii și pentru a putea da răspunsuri colegilor care au pus întrebări. Mulțumim din nou și urări de succes pentru președinția cipriotă. Ai cuvântul, Sofoclis. Mulțumesc. Uh, în Eh, Ciprul ca țară, eh, am salutat propunerile Comisiei Europene ca o bună bază de discuție pentru discuția care va urma și care include eforturi pentru a răspunde tuturor provocărilor. Președinția cipriotă va coopera strâns cu toate instituțiile pentru ca deciziile finale să poată răspunde aspirațiilor cetățenilor europeni. Mai ales, domnule președinte, aș dori să semnalez importanța pe care o acordăm simplificării și diminuării poverilor administrative pe care am dorit să le eliminăm în mare măsură pentru că așteptăm mult de la agricultori, impunându-le totuși o birocrație din ce în ce mai crescută. în privința chestiunilor uh, bugetare și proiectelor financiare. Acestea ar trebui să repartizeze echitabil resursele între țările membre dar și în interiorul fiecarei țări. Acesta este unul din obiectivele noastre. Sperăm să ajungem la o decizie ă, examinând toate opțiunile, cum știm cu toții, repartiția, distribuția ă, pachetului financiar stă la baza uh, Uh, cadrului uh, financiar multianual, iar aceste negocieri uh, vor trebui eventual să continue, întârziind astfel luarea deciziilor. Cei care răspund de agricultură în Consiliu nu au discutat încă problema distribuției resurselor și așteaptă să vadă uh, proiectul de buget pentru uh, proiectul de reformă a PAC după 2014. Cunoaștem propunerile domnului Capulas Santos și uh, am dori să putem coopera cu dumneavoastră uh, Uh, într-o etapă ulterioară după încheierea acestor negocieri. Este limpede uh, și indiscutabil că Uniunea Europeană uh, în calitatea sa de factor important al comerțului mondial va influența evoluțiile în această privință. Iar în uh, cadrul reformei PAC, noi trebuie să gândim măsuri adecvate pentru a putea stabiliza piețele și pentru a putea face față crizei. Uh, relațiile noastre internaționale vor trebui să fie constructive, dar în același timp agresive atunci când e nevoie pentru a putea să apărăm interesele Uniunii Europene. Nu va trebui să cedăm tentației protecționismului, ci să fim realiști într-un spirit de inovație, uh, să punem în valoare uh, diversele avantaje oferite de producția comunitară. S-a spus aici, domnule președinte, sau s-a comentat aici cu privire la ceea ce numim negotiating box. Noi știm că tratativele care privesc cadrul financiar plurianual influențează discuțiile în ceea ce privește reforma PAC. Și sperăm să putem uh, pune pe roate o cooperare strânsă cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră pentru a urmări îndeaproape toate demersurile și a evita întârzierile. Este într-adevăr adevărat uh, că în cadrul acestui proces de negociere s-au inclus și unele subiecte care privesc politica agricolă și care sunt strâns legate de chestiuni bugetare. Însă aș dori să vă asigur că președinția cipriotă va respecta uh, de plin uh, cadrul instituțional al discutării acestor probleme și uh, pentru luarea finală a deciziilor. În ceea ce privește uh, reglementările orizontale, uh, știți că pe parcursul președinției daneze, Consiliul a examinat sub aspect tehnic aceste chestiuni repartiția puterilor comisiei printr-un act delegat și prin acte de execuție, de aplicare. În acest spirit vom lucra în continuare pentru a promova aceste soluții și pentru a apropia pozițiile Consiliului până în noiembrie-decembrie anul acesta. Mai mulți vorbitori s-au referit la rolul Parlamentului European ca urmare a aplicării tratatului de la Lisabona. Domnilor, noi nu considerăm că Parlamentul European ar avea un rol secundar, el are un rol primordial și respectăm pe deplin procedura de codecizie care a pus în valoare rolul Parlamentului și uh, trebuie ca cetățenii europeni să-și dea seama că hotărârile sunt luate uh, din perspectiva acestor reprezentanți ai cetățenilor care sunt parlamentarii europeni. E un lucru pe care noi îl respectăm. Viitorul cadru financiar multianual va preciza poziția politice agricole comune în privința celor doi piloni uh, Eh, altfel este greu să facem progrese reale în domeniul agriculturii, de aceea președinția cipriotă eh, își va eh, modifica calendarul astfel încât să demonstrăm că noi nu suntem pentru micșorarea bugetului destinat politicii agricole, iar dacă Consiliul European va hotărî Uh, resursele pentru perioada 2014-2020 uh, și va hotărâ că ele trebuie reduse, președinția cipriotă va cere ca acest punct să fie revizuit, ținându-se seama de uh, ceilalți parametri. În ceea ce privește uh, politica agricolă comună verde, președinția daneză a mm, acordat mult timp uh, discutării acestui proiect, iar Parlamentul European uh, a prezentat mai multe propuneri. Noi recunoaștem importanța acestei teme, care este legată și de chestiuni bugetare și înțelegeți la ce mă refer Intenția noastră este, pe moment, să revenim asupra acestor discuții și nu vom ezita să uh, ne asumăm noi idei, noi propuneri, ținând seama de uh, pozițiile la care va ajunge între timp Parlamentul European. Aș mai dori de asemenea să semnalez uh, Comisia Europeană, ca urmare a propunerilor formulate în luna mai, a dat dovadă de spirit de conciliere. Doamnelor și domnilor, nu mă îndoiesc că printr-o cooperare strânsă vom putea găsi drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivele. În ceea ce privește uh, regiunile ultraperiferice despre care s-a vorbit aici. Este un punct care ne uh, privește mm, îndeaproape și am recunoscut importanța măsurilor care trebuie luate la nivelul agriculturii pentru a putea face față dificultăților care se prezintă uh, de care au parte aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene. Eh, și mă gândesc și la producția de banane la care făceați eh, trimitere în ceea ce privește armonizarea orizontală eh, s-au înregistrat niște întârzieri și vom încerca să accelerăm aceste evoluții astfel încât să obținem un prim acord până la sfârșitul anului și sperăm că vom putea discuta amendamentele Comisiei Agricul, Agri a Parlamentului European, ne vom întâlni din nou cu reprezentanții eh, statelor membre pentru a ajunge la niște soluții aplicabile în mod realist. Ați vorbit despre criza din sectorul producției de lactate, uh, Eh, evident, există eh, această manifestare în momentul de față, în fața Parlamentului. Consiliul urmărește îndeaproape situația acestui sector și eh, vă pot spune că subiectele acestea se aflau pe ordinea de zi a ultimului Consiliu organizat în Luxemburg, iar Comisia Sarul Cioloș uh, și-a asumat uh, sarcina să informeze luni uh, lunea viitoare, când va fi un Consiliu de Ministri, asupra evoluției situației și asupra măsurilor pe care Comisia are intenția să le ia pentru a rezolva această problemă care, dacă este urgentă. Noi considerăm că Uniunea Europeană trebuie să reacționeze totdeauna rapid și subliniez, e importantă această rapiditate pentru că avem toate măsurile necesare pentru a putea face față unor chestiuni atât de importante, mai ales când e vorba de un sector primordial, cum e cel al produselor lactate. După cum știți, Comisia Europeană a propus niște măsuri suplimentare pentru a putea mm, face față acestor probleme extraordinare uh, și dacă există schimbări bruște ale prețurilor de pe piață, uh, trebuie să reacționăm rapid. Aceste chestiuni vor fi discutate luni la prima uh, ședință a Consiliului de sub președinția mea. E vorba de o problemă care pentru noi este o prioritate și am dori să ajungem la un pachet de măsuri care să poată răspunde problemelor pieței și uh, vom face tot ce ne stă în putință pentru a uh, rezolva aceste probleme. Domnule Agnew, uh, Eh, răspunsul meu se adresează dumneavoastră. E adevărat că Ciprul este o țară foarte mică, cu resurse limitate și ne-am asumat o răspundere foarte mare. Cu toate astea, domnule Agniu, noi considerăm că, eh, fiind niște oameni serioși, responsabili, eh, capabili să ia decizii, muncitori, vom putea să facem față acestei provocări Vă mulțumesc! Bine. Mulțumim, uh, Sofoclis, mulțumesc uh, tuturor. Uh, ridic ședința, ne vom vedea data viitoare pe 3 septembrie la 3 după amiaza. Vă urez tuturor o vacanță plăcută și mai ales spor la lucru, nu exagerați cu amendamentele. Mulțumesc tuturor!